Abbiamo, facciamo finire la telefonata al nostro collega. Eh? Ecco, penso che... Eh, buongiorno a tutti, eh, penso che anche se siamo un po'... Bună dimineața tuturor! nu suntem în efectiv complet, dar eh, responsabilii pentru temele de pe ordinea de zi sunt deja în sală, deci putem începe. Avem o discuție înainte de vot, după aceea avem votul și după aceea ni se va alătura și domnul Buzec. Uh, mai întâi de toate, adoptarea ordinii de zi, în cazul în care nu există obiecții. Și mai apoi niște comunicări cu privire la activitățile noastre de după vacanța de vară. Știm cu toții că suntem uh, înnecați în uh, dosare legislative deosebit de importante și tocmai de aceea trebuie să ne adaptăm oareși cum programul de lucru. Și tocmai despre asta vă voi vorbi în cele ce urmează. Dar bineînțeles, uh, veți mai primi și un mail pe tema asta și diferite, diferite informații în scris. Pe 3-4 septembrie ne întâlnim la Bruxelles, 11 septembrie o nouă uh, ședință la Strasburg, o ședință comună alături de Comisia ENVI, de la ora 19 până la ora 20.30. Vom discuta despre guvernanța Uniunii Energiei. După aceea, de la 20.30 până la 22.30 vom avea o ședință comună. Uh, pe 2 octombrie, uh, Strasburg, de la 19.30 până la 22.30. Deci asta, acesta este uh, programul pentru toamnă. Dar v-am spus deja că veți primi toate aceste informații și prin intermediul unui mail. Putem trece acum la aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor. Le consider aprobate și putem, prin urmare, trece la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume regulamentul privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice. Dăm cuvântul, timp de 5 minute, raportoarei noastre, doamna Caia Caleas. Și mai apoi urmează ceilalți colegi. Doamna Caleas, aveți cuvântul. Mulțumesc. După cum ați spus, uh, vom avea noi ședințe în toamnă și, prin urmare, aș începe tocmai cu calendarul pentru raportorii din umbră. Dorim, practic, să extindem uh, calendarul pentru acest uh, raport. Sau doresc raportorii din umbră să facă asta, dar eu nu sunt neapărat de acord cu această propunere. Aveți deja raportul de o lună de zile. Va fost distribuit după traducere. Calendarul e strâns și, în plus, Liber își respectă calendarul și trebuie să ținem cont de lucrul acesta dacă vrem ca avizul nostru să fie luat în considerare de cei de la Libe. Și acum trec la conținut. Domeniul de aplicare am decis să respect definițiile din cod. LIBE am înțeles că a propus uh, introducerea de noi definiții la uh, directiva privind confidențialitatea. Vreau să discut cu dumneavoastră această abordare. Eu îmi doream să protejez confidențialitatea, dar în același timp uh, să las loc uh, inovării. Um, dacă consumatorii își pierd încrederea în tehnologie, pentru că văd că datele lor uh, personale sunt uh, exploatate abuziv, vom avea mai degrabă de pierdute de pe, ordine, de pe urma dispozițiilor uh, deci, decise de către noi. Vin cu o serie de propuneri propuneri legate de procesarea datelor privind uh, sau în uh, respectând uh, directiva privind protecția datelor cu caracter personal și vin cu o serie de propuneri în ceea ce privește utilizatorul final. Dar pe ansamblu avizul meu susține propunerile comisiei. Un punct important pentru comisia noastră este neutralitatea tehnologică. Se pune prea mult accent pe browsere în propunerea comisiei, cetățenii uh, utilizează din ce în ce mai mult uh, uh, apurile, app-urile și device-urile conectate. De asemenea, nu cred că e relevantă distinția între cookie-urile primare și cele din partea unor furnizori terți. Trebuie să ținem cont de faptul că această distinție dispare practic în realitate. Dar mai mult decât atât, trebuie să cerem companiilor să vină cu soluții practice pentru utilizatori și să le ofere de asemenea opțiuni. Dacă un utilizator uh, decide să nu fie urmărit, ne și dându și acordul, atunci trebuie să aibă totuși acces la serviciu, pentru că dacă nu mai are acces la serviciu, atunci nu mai are o opțiune, practic. Opțiunea este aceea de a, a sau opțiunea uh, constă în a accepta sau nu cuchiurile, dar a avea totuși acces la serviciu. De asemenea, companiile trebuie să încerce a le explica uh, utilizatorilor uh, ce înseamnă toate acestea. Tocmai de aceea trebuie să le oferim companiilor uh, capacitatea de a crea sisteme alternative cookie-urilor. Dacă uh, um, sau mai mult decât atât, utilizatorii trebuie să decidă ce date sunt dispuși să predea și ce date nu. Uh, pentru că genul, uh, în lipsa transparenței, e clar că uh, utilizatorul își pierde încrederea. Utilizatorul ar putea fi uh, lăsat să-și facă propriul profil. După aceea, nu sunt de acord cu iconurile pentru utilizator acestea ar putea fi contraproductive. Uh, utilizatorii își dau seama că sunt urmăriți, dar nu pot să facă nimic împotriva acestei acțiuni. Eu cred că genul acesta de tracking ar trebui să fie restrâns pentru scopurile statistice, spre exemplu. După aceea, în ce privește directoarele publice, există îngrijorarea uh, că datele sunt uh, mai degrabă colectate de către uh, companiile de telecomunicații. Deci avem probleme cu acordul. În ceea ce privește uh, duplicarea, eu consider că între articolul 40 și privind uh, protecția datelor uh, sau din directiva privind protecția datelor uh, personale și după aceea articolele din codul privind tele, comunicațiile electronice, duplicarea a fost exclusă. După aceea directiva privind e-privacy trebuie să fie luată în considerare. E clar că utilizatorul trebuie să aibă dreptul de a decide ce se întâmplă cu uh, datele sale personale. Tocmai de aceea am adăugat temeiul juridic din această directivă e-privacy. De asemenea, am cerut ca statele membre să nu vină cu niciun fel de uh, dispoziție care să scadă până la urmă uh, posibilitatea de inovare a companiilor. Nu putem lăsa statele membre să permită o scădere a standardelor stabilite în dispozițiile noastre. Vă mulțumesc mult și aștept cu nerăbdare discuția cu dumneavoastră. Vă mulțumim, doamnă Calas. Foarte clară prezentarea dumneavoastră și ați respectat și uh, timpul acordat. Domnul Rubi, mai întâi de toate. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Calas, care, iată, pune accent pe acele teme esențiale din punctul nostru de vedere în acest nou mediu virtual. Am văzut că lumea reală se reflectă acum în lumea virtuală și că toată, toate tehnologiile noi, precum uh, inteligența artificială, joacă un rol din ce în ce mai important. Și în acest context, colectarea datelor personale are un uh, rol enorm, nu doar în ceea ce privește viața privată, ci și în ceea ce privește viața economică. Și Tocmai de aceea trebuie să vedem cum anume putem pe viitor să ne asigurăm uh, de dragul sferei private că unele date uh, Uh, pot fi colectate statistic, dar uh, aceste date uh, colectate nu ar trebui neapărat să fie cu caracter personal sau nu ar trebui să afecteze viața privată a utilizatorilor. Colectarea trebuie să fie rațională și, în plus, neutralitatea tehnologică, dar și interoperabilitatea sunt esențiale. Pentru consumator, transparența este de asemenea esențială. Spre exemplu, aceste cookie, cookies ar trebui să fie mai uh, bine înțelese. Uh, utilizatorii trebuie să știe care și câte dintre datele lor sunt uh, colectate. Să nu uităm că în Statele Unite ale Americii, la MIT, există uh, linii de studiu care se ocupă tocmai de studierea datelor personale care sunt colectate de la utilizatorii din lumea întreagă. Din punctul meu de vedere, este hotărător să, sau este esențial să nu venim cu o birocrație suplimentară pentru IMM-uri în special. Știm că organismul pentru protecția datelor și toate cele prevăzute aici generează noi Uh, provocări și, bineînțeles, uh, companiile trebuie să-și cunoască utilizatorii pentru a le putea face ofertele cele mai potrivite. Și tocmai de aceea vreau să-i mulțumesc doamnei Calas, care, iată, prin raportul său încearcă să vină cu uh, propuneri echilibrate. Știm cu toții că GDPR este este baza, la fel ca și directiva NIS care am, despre care am tot discutat în ultima perioadă și tocmai de aceea și în tehnologia de decodificare uh, e important uh, să se obțină faptul, uh, să se obțină garanția faptului că o scrisoare trimisă de la uh, Uh, o persoană la o altă persoană nu duce la deschiderea unei scrisori care provine de la o persoană terță. E clar că suntem la începuturi, uh, dar tocmai pentru că ne aflăm la începuturi, trebuie să ne asigurăm că uh, Ehm, normele noastre sunt cât mai echilibrate cu putință. Avem nevoie de echilibrare, eh, dar și de echilibru, dar și de transparență. Trebuie să se știe care sunt eh, datele colectate, cui aparțin aceste date, cum anume sunt stocate date, datele și, de asemenea, trebuie să se știe cum anume sunt folosite aceste date pe viitor. Cred că și la FP9 ar trebui să creăm un nou capitol de, pro, de proiecte public-private uh, care să se axeze tocmai pe pe colaborarea dintre sectorul privat și cel public în ceea ce privește protecția datelor uh, cu caracter personal în sfera aceasta nouă a tehnologiei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Rubich! Urmează domnul Combașev în numele socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, doamna Toia. Mai întâi de toate vreau să o felicit pe doamna Calas. Cred că a reușit să creeze o bază solidă pe care o putem exploata și pe viitor. Toată lumea știe că, de fapt, cookie-urile și tracking-ul sunt esențiale în acest regulament. Trebuie să facem o distinție între cookie-urile necesare pentru funcționarea site-urilor și a rețelei, dar există mai multe cookie-uri, cele funcționale și cele de performanță și după aceea mai avem și cookie-urile specifice pentru, pentru publicitate. Uh, Uh, cookie-urile trebuie să fie guvernate de reguli cât se poate de clare. Tre- uh, consumatorii trebuie să aibă opțiunea uh, de a alege de la bun început ce tip de cookie-uri acceptă. Nu trebuie să permitem în continuare restricționarea accesului la serviciu uh, a consumatorilor care nu acceptă cookie-uri. O altă temă care trebuie clarificare, clarificată, zic eu, uh, este uh, zona acea a, a, um, zonele sau sunt zonele acelea ca, în care nu se cere acordul utilizatorului. Dacă Există astfel de zone, e clar că informațiile trebuie să fie anonime, dar uh, ele trebuie să fie folosite în uh, interes public. Doar când vine vorba despre date personale care pot fi folosite în acest interes public, ar trebui să renunțăm la uh, acord. După aceea, trackingul Wi-Fi ar trebui să există un semn, un icon acolo unde există acest proces. În același timp, mai trebuie să apară și uh, o notificare digitală pe device-uri. Dar cu toate acestea, trebuie să oferim flexibilitate atunci când vine vorba de localizarea uh, utilizatorilor care uh, emit un semnal de alarmă chiar dacă nu trimit conținut. După aceea, procesarea metadatelor ar trebui să fie permisă în anumite cazuri. În ceea ce privește securitatea, eu cred că chiar și în dosarul acesta ar trebui să uh, Uh, ne gândim la începerea procesului sofisticării uh, uh, echipamentului terminal. La fel ca și în domeniul energiei, eu cred că securitatea device-ului ar trebui să, să fie marcată printr-o anume etichetă. Să nu uităm că ne confruntăm cu tot mai multe atacuri cibernetice și tocmai de aceea promi, uh, propun o serie de modificare a, de modificări la adresa uh, directivei e-privacy. E important uh, să putem verifica conținutul odată încărcat uh, pentru a putea eventual uh, preveni atacurile cibernetice cu care se confruntă uh, utilizatorii finali. Cred că e mai bine să avem un firewall chiar înaintea firewall-ului cu care sunt protejați utilizatorii finali. Sunt îngrijorat la rândul meu de articolul 11 pentru că îmi dau seama uh, câte uh, interpretări ar putea fi date acestui articol uh, în cele 28 de state membre care vor încerca probabil să, interpret, să, să transpună diferit acest regulament. Eu cred că avem nevoie de o, un, un, un, uh, o normă care să nu poată fi interpretată. În ceea ce privește calendarul, eu cred că trebuie să uh, Uh, oferim de asemenea suficient timp companiilor să implementeze tehnologiile necesare. Uh, trei luni este prea scurt și de asemenea acest uh, regulament ar trebui să vină, să intre în vigoare la șase luni după intrarea în vigoare a GDPR-ului. Mulțumesc! Mulțumesc! Am cam uh, depășit timpul, dar nu contează, nu suntem mulți în sală, deci putem să ne permitem. Nu mai avem raportori din umbră în sală, prin urmare îi dăm cuvântul domnului Kelly. Două minute, teoretic. Thank you very much. Teoretic. Mulțumesc foarte mult. Mulțumiri, doamne Calas, pentru prezentarea proiectului de aviz. Obiectivul regulamentului este uh, confidențialitatea, consolidarea acesteia, actualizarea regulilor și cred că nu ar trebui totuși să uităm obiectivul de a permite un flux liber de date. Și văd că doamna raportor s-a ținut de obiective. Câteva obiect- comentarii generale. Regulamentul ar trebui să intre în uh, vigoare în paralel cu GDPR, adică la anul trebuie să ne gândim dacă nu cumva, din punct de vedere tehnologic, nu poate toată lumea să se adapteze la uh, regulament până atunci. Cred că ar trebui totuși să fim precauți în privința asta. Sunt de acord că trebuie să avem soluții consecvente cu codul uh, telecomunicațiilor electronice și cu GDPR, ca să nu existe contradicții. Eu sunt raportor pentru GDPR și cred că ar trebui să facem o aliniere cu acest regulament. Sunt de acord în ceea ce privește confidențialitatea. Soluțiile trebuie să fie neutre din punct de vedere tehnologic și trebuie să se facă deosebirea între categoriile de cookies. Știm că nu toate aceste cookies sunt uh, uh, malware și trebuie să ne asigurăm că utilizatorul este informat de ce se întâmplă cu datele sale. Cred că este nevoie de stimulente pentru companii ca să ofere uh, produse accesibile pentru utilizator și soluții pentru acesta. Uh, uh, este foarte important acest lucru. Securitatea este din nou foarte importantă. Inovația, despre care a și vorbit raportoarea, foarte importantă, mai ales pentru big data și este nevoie de soluții care să respecte confidențialitatea. Trebuie să fim mai flexibili în anumite zone pentru a permite inovarea. În, în sfârșit, după cum am spus, trebuie să reanalizăm articolul 2, unde se vorbește despre restricții. Vreau să ne asigurăm că nu vom ajunge în fața Curții de Justiție din cauza acestuia. Doamna Calas a vorbit despre încredere, un cuvânt care uh, tot apărea și atunci când lucram uh, pe, pe GDPR. A vorbit de asemenea despre importanța de a alege pentru utilizator, care este cheie. Sunt de acord cu domnul Rubic că trebuie să ne asigurăm că uh, acest regulament uh, este atemporal și că va permite Uh, se va adapta foarte ușor la evoluțiile tehnologice, de exemplu, inteligența artificială și așa mai departe. Uh, dau acum cuvântul uh, celorlalți colegi, dacă doresc să intervină. Văd că nu. Atunci dau cuvântul comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doream să spun că acest raport este binevenit din punctul nostru de vedere. Um, raportul este unul calitativ, meticulos. Ne bucurăm foarte mult că a reușit să se descurce într-un interval atât de strâns, dar se pare că a fost posibil. Pentru noi este foarte important ca această propunere să fie adoptată în mai 2018. Și e importantă această dată. N-am ales-o din întâmplare, pentru că este aceeași lună în care va intra în vigoare GDPR și va fi nevoie de conformitate. Această propunere este mai puțin specializ, este mai specializată. GDPR este cel cu principiile generale, se aplică absolut tuturor, magazinelor, spitalelor și așa mai departe. Însă acest regulament este doar pentru telecomunicații. Însă cele două trebuie să meargă împreună în mod foarte consecvent. Pentru ca asta să se întâmple, ar fi bine să fie ambele în vigoare începând cu mai 2018. Am rugat Parlamentul să se miște repede. S-a făcut adoptarea în uh, ianuarie 2017, vor trece cam 14 luni până, la, până în mai. Uh, știm că este foarte mult de lucru, dar se poate. Uh, și noi am adoptat acest lucru în ianuarie în urma unor presiuni pe care le-am supus asupra noastră pentru a fi punctuali. Apreciem munca pe care ați făcut-o și vedem multe asemănări între eforturile noastre. Uh, ne bucurăm să vă sprijinim. Câteva chestiuni. Definițiile Um, este bine că doamna Calas a păstrat uh, definițiile aliniate cu uh, codul uh, comunicațiilor electronice. E foarte important. E important să se păstreze prevederile pentru over-the-top services. Este foarte bine, de asemenea, că, se regăsește și confidențialitatea, să se regăsească și confidențialitatea atunci când se folosesc astfel de servicii, nu doar cele tradiționale. Ne bucură că se sprijină principiul confidențialității comunicațiilor în mod foarte strict. După cum a spus și raportarea, este foarte important acest lucru pentru a căpăta încrederea utilizatorilor că aceste canale de comunicații sunt sigure că nu le va sparge nimeni. Două aspecte în privința cărora avem noi o abordare diferită. Și vreau să vă spun chiar de ce am păstrat o anumită perspectivă politică aici. În ceea ce privește procesarea ulterioară, odată ce ai oferit un serviciu, nu mai poți să folosești conținutul și metadatele pentru alte uh, scopuri. Scopuri care nu se referă la acordarea de servicii de comunicații. Asta nu e permis actualmente. Și noi am dorit să păstrăm aceeași limitare. Deci, odată ce comunicațiile s-au întâmplat, aceste uh, date trebuie șterse. Am păstrat această restricție pentru că Înțelegem că datele sunt confidențiale, este important să rămână așa, iar teama de procesare ulterioară poate să pună în pericol confidențialitatea. Și încă un lucru, dacă permitem procesarea ulterioară, practic se anulează această regulă a suprimării datelor. Acestea trebuie șterse dacă nu mai este nevoie de ele în același scop. Dacă este permisă o utilizare ulterioară, practic devine caduc motivul uh, pentru regula suprimării. De aceea nu am inclus procesarea ulterioară în propunere. Cel de-al doilea aspect, neutralitatea tehnologică. Suntem de acord cu doamna Calas că propunerea se concentrează poate prea mult pe uh, cookies. Se referă doar la un tip de urmărire, în vreme ce există mai multe. Acest lucru este adevărat doar la considerente însă, pentru că se face trimitere aici la articole și articolele se referă la cookies. Însă, propunerea se referă și la alte tehnici de tracking, de exemplu, uh, amprentele, uh, aplicațiile de amprente. Uh, dar, într-adevăr, ne concentrăm pe tehnologia care este folosită cel mai mult astăzi și ne bucură uh, faptul că dumneavoastră v-ați concentrat atât pe neutralitate. Așadar, vă mulțumim foarte mult pentru aviz și vă mulțumim pentru faptul că v-ați mișcat atât de repede și de constructiv. Mulțumesc foarte mult! Doamnă Calas, doriți să încheiați? Și având în vedere că am luat-o și înainte, putem să luăm și o pauză de cafea după aia. Mulțumesc, stimați colegi, pentru observațiile dumneavoastră. Am câteva observații ca reacție. În ceea ce privește Wi-Fi tracking – atunci când vorbim despre opțiuni, atunci când o persoană spune că a fost uh, urmărită prin uh, Wi-Fi și când uh, îi se cere să fie urmărită, nu are de ales. Deci este contraproductiv să ai asemenea marcaje atunci când nu există uh, opțiunea de fapt. În ceea ce privește calendarul, înțeleg ce zic colegii și comisia, Există aici două versiuni. Având în vedere că acest regulament merge cu, în, în, în paralel cu GDPR, companiile trebuie să le respecte pe amândouă, deci este nevoie de un pachet uh, armonizat și să zicem, ok, acest pachet se aplică uh, domeniului datelor și confiden confidențialității. Pe de altă parte, atunci când perioada de implementare este prea scurtă, companiile trebuie să facă mari eforturi care să, ca să se conformeze. Așadar, eu sunt deschisă la sugestii din partea colegilor în ce privește cea mai bună abordare în acest sens. În ceea ce privește fluxul liber de date, este foarte important, într-adevăr, însă nu știu cum să uh, îl abordez în ceea ce privește partea cu confidențialitatea. Neutralitatea tehnologică. Sunt de acord că articolele sunt neutre din punct de vedere tehnologic, dar și considerentele contează. Pentru că atunci când se interpretează articolele, acolo se duce lumea la considerente. Deci trebuie să fim cât mai neutri din punct de vedere al tehnologiei și să nu excludem nimic. Vă mulțumesc așadar tuturor foarte mult și aștept uh, cu nerăbdare să cooperăm. Mulțumim și dumneavoastră. Am încheiat astfel această dezbatere pe acest dosar foarte important. Termenul limită pentru amendamente este 26 iunie. După cum știți, sistemul este deschis, începând cu azi, sistemul uh, AT4AM este deschis, începând cu 26 iunie și uh, vom vota în 20 octombrie la Strasburg. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte importantă. Cred că mai avem 10 uh, sau 15 minute înainte de voturi. Ne vedem atunci. Mulțumesc! Good morning, ladies and gentlemen. Uh, Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Îmi cer scuze că m-am făcut să mă așteptați, dar am fost la o altă întâlnire. Încă o dată scuze. Haideți să începem sesiunea noastră de vot. La început facem un test. Deschid votul.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 Scuze, să luăm o mică pauză. Da. da. friends, excellent. Now we can start. Perfect, dragi prieteni, acum putem să începem. Domnul Blanco Lopez. Nu, avem aici o, un punct de procedură. Domnul uh, Blanco Lopez. Mi se aduce uh, cartela de vot. Uh, putem să votăm după acele lucruri mai complicate. Uh, uh, first report. Uh... Primul raport este cel al uh, domnului Carlos Zorino. Este propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului care modifică regulamentul care se referă la mm, conectivitatea la internet a comunităților locale. E vorba de Wi-Fi for the EU, Wi-Fi pentru Uniunea Europeană. Este un vot prin apel, apel nominal pe care îl deschid. Iar acum îl închid. Se adoptă. Felicitări! Mergem mai departe la, valo, la următorul raport al doamnei Crel, o strategie spațială pentru Europa. Compromisul 1. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru împotrivă abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19, 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 Uh, transport 42 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 144 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Transport 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 156. Am închis votul. Se adoptă. 156. 157 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. 157. Închid votul. Se respinge. Compromisul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 162. Pentru. Împotrivă. Ab... Verificăm. La 162. I close the vote. Închis votul. Se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 167 s-a retras. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 169 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Transport 5 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Transport 22 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 5 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 8 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Peș A pentru împotrivă, abțineri se respinge. Peș B pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. PSC, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Imco A, pentru, împotrivă, ab... Hai verificăm. Imco A. I close the vote. Am închis votul se respinge. Imco B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm amendamentul 6. Am închis vot. Accepted. 7 in favor. Se adoptă. 7 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final prin apel nominal. Deschid votul. Și acum îl închid. Se adoptă cu majoritate covârșitoare. Felicitări raportorului. Urmează raportul doamnei Angelica Mlinar. E vorba de copyright și de drepturile conexe. Începem. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2A pentru, împotrivă, verificăm. Compromisul 2A. Închid votul. Se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată, 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trei amendamente împreună, 108, până la 110. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, verificăm. Vă rog să vă ridicați mâinile, pentru că nu vă văd. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 134, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 135, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotrivă, verificăm la 140. And I close the vote. Închis votul. Se adoptă. 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 145. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 145. For five, I close the vote. Am închis votul. Se adoptă. 146 și 147 împreună pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. O 151 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vă rog să vă ridicați mâinile, că nu văd. Uh, thank you. I close the vote. Mulțumesc, am închis votul. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă. Verificăm la 17. Am închis votul. Se adoptă. 18. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm. Vă rog să vă ridicați mâinile. Era 18, partea a doua, cum am spus. Încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru împotrivă, abține, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, verificăm la 23. Am închis votul. Se adoptă. 24. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abține. se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 1, am închis votul. Compromisul 8A pentru, împotrivă, abține, Să adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, Să adoptă. Amendamentele 47 și 48 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abține se respinge. Compromisul, nu, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abține se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 și 73 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74-75 împreună pentru, împre, împotrivă, abțineri, se respinge, se resping. 74 și 75 luate împreună. Se adoptă. Am închis votul. Da, se adoptă. Compromisul 13. Vreau să vă testez. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot prin apel nominal pentru raport, votul final. Deschid votul. Am închis votul. Se adoptă. Un punct de procedură. Doamna Linar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea bună, pentru activitatea foarte productivă, în ciuda perspectivelor diferite pe care le aveam asupra acestui subiect obiectul, um, până la urmă, rezultatul final nu reflectă nici uh, perspectiva mea personală uh, sau a grupului meu, așa că vă rog să uh, scoateți, să-mi scoateți numele de pe acest aviz. Vă mulțumim că ne-ați anunțat. Va fi aviz ITRE. o să-l înaintăm Comisiei de Fond ca aviz ITRE, fără numele dumneavoastră. E păcat, nu avem ce să facem. Trecem acum la raportul domnului uh, Werner Langen, care se referă la aviație și ETS în acest sector. Haideți să începem. 40, 43 și 30 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 41 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 41. Votul s-a închis. Se adoptă. 48 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 35 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 35. Deci. 35. Votul s-a închis. Respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm din nou. 36 de data aceasta. Votul s-a închis. se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abținere respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 45. Votul s-a închis. Se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 46. Votul s-a închis. Se adoptă. 50, 53, 54 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine, 51. Votul s-a închis. Se adoptă. Mulțumesc. Vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. 6 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 7 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, Amendamentul 7. Votul s-a închis. Se adoptă. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm și votul la amendamentul 8. Votul s-a închis. Respins. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou. Îmi pare rău. 3. Votul s-a închis. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri respins, 10 pentru, împotrivă, verificăm votul la amendamentul 10, votul s-a închis, respins, 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm a, votul la amendamentul 12, votul s-a închis, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 15 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm votul la 15. Votul s-a închis. Se adoptă 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Votăm amendamentul 17. Votul s-a închis. Respins. 18. Intervenția fără microfon din sală. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1 pentru, împotrivă, verificăm. Votul la amendamentul 1. Votul s-a închis. Respins. 22. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri respins, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri respins, 26 pentru, împotrivă, abțineri respins, 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 2 pentru, împotrivă, verificăm votul la amendamentul 2. Amendamentul 2. Votul s-a închis. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Verificăm votul la 28. Votul s-a închis. Respins. 29 pentru. Împotrivă. Verificăm. 29. Nu văd ce faceți. De fapt, nu văd nimic în sală. Votul s-a închis. Respins. 33 pentru. Împotrivă. Verificăm votul la 33. Votul s-a închis. Respins. 34 pentru. Împotrivă. Verificăm din nou. 34. Votul s-a închis se adoptă. 4 pentru, împotrivă, verificăm. 4. Votul s-a închis. Respins. 37 pentru, împotrivă, verificăm iarăși. Votul s-a închis. Se adoptă de data aceasta 38 pentru, împotrivă, iarăși 38. Votul s-a închis. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votul final. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 51 de voturi pe, pentru, 5 împotrivă. Îl felicităm pe raportor. Și trecem acum la ultimul aviz. Este contribuția ITRE la rezoluția ENVI Grupul GUE are ceva de comunicat? Iată, com, compromisul este susținut și de CUE. Vă mulțumim! Dar bine, asta tot dacă vom vota în favoarea compromisului. Deschidem votul, vot electronic. Puteți vota. Este vorba despre avizul privind COP23. Votul s-a închis. 52 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 4 abțineri. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Uh pentru ochelari. Mi-ați fost de mare ajutor, domnule Kelly. Vă mulțumesc și pentru participarea la vot. Well, <laughs> well can I keep it? Sean, ai văzut ceva? Îmi, permit să păstrez ochelarii tăi, nu pentru totdeauna, sigur o să-i găsesc pe e-mail la un moment dat. Yeah, uh, Yeah. Yeah, yeah. We restart at 11. Uh, dear friends, 15 minutes. Stimați prieteni, iată am terminat mai repede. Facem o pauză de 15 minute, urmând ca la ora 11 să înceapă ședința noastră comună cu Comisia ENVI. Mai avem, de fapt, vreo 17 minute la dispoziție. Am fost tare eficienți.